Dragi colegi, vă sugerez să începem reuniunea. Astăzi avem o ordine de zi foarte încărcată și aș vrea să începem uh, ordinea de zi cu punctul numărul 8. Îl salut pe președintele Comitetului Regiunilor, domnul Luc Van den Brande, care a mai fost în comisia noastră. Este însă întotdeauna o plăcere să ne vedem. Îi vă da cuvântul imediat, deoarece domnul Van den Brande trebuie să ne împărtășească rezultatele unui studiu foarte important pe care l-ați făcut, iar uh, cartea albă privind uh, guvernarea la niveluri multiple este foarte importantă. De aceea vrem să vă ascultăm cu nerăbdare. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată Danuta, stimați membri ai Comisiei de Dezvoltare Regională. Nu voi trece prin niște formule de ritual, însă țin să vă spun încă o dată că e o mare plăcere să mă aflu în comisia dumneavoastră și să vă prezint, mai exact să subliniez câteva elemente din Cartea Albă redactată de Comitetul Regiunilor privind guvernarea la niveluri multiple. După cum știți, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 8 ani după ce s-a lansat acest proces de reformă instituțională. Și astfel se va crea un nou echilibru instituțional. Puteri legislative, bugetare, sporite vor fi astfel conferite Parlamentului European, ceea ce va spori dimensiunea politică a Uniunii Europene. Sperăm să intrăm acum într-o fază mai stabilă și cred că a venit momentul să profităm pe deplin de toate ocaziile pe care le avem pentru a consolida guvernarea la nivel european. Ceea ce este important acum este să avem instrumentele necesare pentru a pune în aplicare acest uh, tratat. După părerea noastră, guvernarea la nivelul multiple este un astfel de instrument. În calitate de politicieni, cu toții ne confruntăm cu un paradox. Există de altfel mai multe. Și anume, cu cât devine mai relevantă Uniunea Europeană pentru cetățeni în viața lor de zi cu zi, prin impactul legislativ și prin influența pe care o are asupra opțiunilor strategice și economice, cu atât această Uniune pare mai complexă și mai îndepărtată de îngrijorările lor. De aceea, guvernarea este crucială pentru a reuși în integrarea europeană. Timp de câteva luni, mai ales din cauza crizei, guvernarea europeană, leadership-ul său și capacitatea de a face față problemelor a fost o temă foarte dezbătută și asta nu vă spun dumneavoastră, europarlamentari, membrii ai acestei comisii. Anul trecut, când am început să redactăm această carte albă, începeau să se vadă primele efecte ale crizei. De aceea ne-am întrebat care este relevanța acestei inițiative. Ne-am dat seama foarte repede că prin globalizare crește valoarea acestei guvernări la nivelul multiple, deoarece e din ce în ce mai multă nevoie ca actorii politici să, ia, să facă acțiuni concertate. Rolul autorităților regionale și locale este hotărător atât în ceea ce privește măsurile actuale, cât și viitoare, în ceea ce privește inițiativele și reformele care vor hotărâ viitorul Uniunii Europene în următorii 10 ani. De aceea, trebuie să înțelegem ce înseamnă guvernarea multiplă, la niveluri multiple, în acest context al globalizării. Dimensiunea verticală acoperă toate nivelurile de politică, de la nivelul general la cel local și invers – sublinează diferența între politica națională și internațională și dorința de a consolida Europa și de a avea mai multă convergență. Atunci când se implementează o strategie comună, cum ar fi cea pentru creștere și locuri de muncă sau cea pentru inovare, toți actorii, atât publici cât și privați ar trebui să-și asume responsabilitatea care le revine într-o societate democratică. E nevoie de mai multă cooperare funcțională. Ca să spunem lucrurilor pe nume, nu e vorba de o nouă instituție, de dezbatere instituțională pe care vrem să o lansăm. Nu, cred că foarte mulți au avut de suferit după acest proces atât de îndelungat, de 8 ani, pentru intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Deci nu va fi o nouă dezbatere instituțională. E vorba de cooperare funcțională care va garanta flexibilitatea necesară pentru a atinge niște obiective comune. Astfel, o nouă dinamică va apărea pentru a permite existența unor parteneriate adevărate între diferitele niveluri de guvernare, așa numita subsidiaritate verticală, inclusiv a partenerilor sociali, și aici e vorba de subsidiaritate orizontală. Guvernare la niveluri multiple, guvernare cu actori multipli. Vom reveni de altfel la această idee. Guvernarea la nivelul multiple, stimată doamnă președinte, stimați membri, se referă la împărțirea de competențe și nu la, la împărtășirea de competențe, mă scuzați, și nu la împărțirea acestor. E vorba de niște obiective comune, de consolidarea acțiunii comunitare în acele domenii atât de importante pentru cetățeni. Recomandările din această carte albă doresc să se alinieze aceste acțiuni în funcție de uh, planificarea făcută la nivel local de către aleșii locali când aceștia implementează politicile europene. Bineînțeles, am fost încurajați uh, și de comisia dumneavoastră. Raportul privind guvernarea la nivel național și regional, dumneavoastră îndemnați Comitetul Regiunilor să-și accelereze eforturile pentru a elabora practici de guvernare în termeni calitativ și cantitativi. Vom colabora cu Comisia Europeană, cu domnul Barroso, am discutat altfel cu dumnealui despre acest uh, lucru, pentru a putea veni cu niște linii directoare în următoarele luni pentru viitorul colegiu de comisari, pentru a ne asigura că acestei uh, cărți albe îi se va da o urmare. Noi propunem deci un program politic pentru Europa, pentru a clădi o Europa prin parteneriate. Metoda comunitară trebuie să rămână piatra de temelie a guvernării europene. Aceasta înseamnă că legitimitatea, eficiența și transparența modului de funcționare a Uniunii Europene sunt garantate doar dacă autoritățile locale și regionale sunt parteneri uh, adevărați și nu doar niște simpli intermediari. Asta înseamnă să implici, implici uh, autoritățile locale și regionale în amonte, atunci când se iau decizii politice. De asemenea, reforma strategică comunitară ar trebui să fie însoțită de un plan de acțiune teritorial care să ofere o structură politică pentru a înlăsni implementarea și evaluarea politicilor implementate și pentru și ar trebui să includă și un plan de comunicare. Noi recomandăm politici integrare, integrate cu o mai bună coordonare între diferitele niveluri de guvernare și o implementare consecventă în funcție de sector pentru a crește sinergiile. lucrurile nu trebuie să se desfășoare în spatele ușilor închise, din potrivă. Cerem, de asemenea, o implicare a autorităților locale și regionale pentru o mai bună legiuire, pentru o bună implementare a tratatului de la Lisabona, pentru transpunerea și punerea în practică a legislației europene. Subliniem importanța de a folosi în mod sistematic analizele de impact teritorial și evaluările comunitare pentru a ne asigura că deciziile sunt luate și puse în aplicare la nivelul potrivit, conform principiilor de subsidiaritate și proporționalitate. De asemenea, recomandăm metode de guvernare inovative, cum ar fi experimentarea și contractele tripartite și, de asemenea, promovăm eforturile pentru a dezvolta pe deplin potențialul cooperării teritoriale. Aici e vorba să trecem de la contacte la contracte. Voi continua acum în limba mea maternă, dacă îmi permiteți. Doamnă președinte, tratatul de la Lisabona nu înseamnă că această dezbatere instituțională se va opri. Nu, această dezbatere va deveni o dezbatere despre eficiența și dinamica instituțională. Cooperarea interinstituțională, participarea cetățenilor la procesul de luare a deciziilor, toate acestea sunt chestiuni care în ultimii cinci ani vor fi în prim plan. Și sunt chestiuni hotărătoare pentru reușita strategiei comune și pentru luarea de decizii comune. E o mare responsabilitate pe care va trebui să și-o asume noua comisie, iar audierile noilor comisari la începutul lunii ianuarie, audierea care va avea loc și la comisia dumneavoastră, deci toate acestea sunt hotărătoare în acest sens va trebui să știm cât de mult uh, poate să țintească noua comisie, iar, uh, doamnă președinte, sunt uh, foarte recunoscător să văd că și noi vom fi implicați în aceste audieri și vă mulțumesc pentru abordarea dumneavoastră. Recomandările pe care le vom formula privind participarea la proiectul european au ca scop consolidarea acestuia și eficientizarea Uniunii Europene. Prin aceste recomandări nu dorim doar să creștem și să consolidăm participarea reprezentanților locali. Nu, vrem să existe o adevărată cooperare la nivel politic. Putem vorbi chiar despre o adevărată cultura consultării și cooperării interinstituționale. Bineînțeles, trebuie să vă spun că mi-a făcut o mare plăcere să văd că domnul Buzek ne-a sprijinit la sesiunea noastră plenară din octombrie. Și sper că ne putem alătura acestui apel care ne-a fost lansat pentru ca în cadrul dezbaterii europene să vorbim nu doar despre politică, ci să vorbim despre consensul pe care ar trebui să-l vizăm cu toții. Din păcate, din păcate, lipsa acestui consens ar putea fi un factor care ne explică de ce cetățenii noștri în această lume globalizată au impresia că ei, ca cetățeni, nu au un rol de jucat. Ideea este să nu avem o dezbatere tehnică, ci o dezbatere politică axată pe cetățeni. Deocamdată, cred că acesta este unul din punctele slabe ale Uniunii Europene. Există aleși locali, regionali și naționali care în timpul mandatului lor vor face tot posibilul pentru a găsi o soluție la această problemă. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, această carte albă este contribuția Comitetului Regiunilor la agenda comunitară. Această carte albă intervine într-un moment cheie, deoarece în ultim, următoarele luni Uniunea Europeană va trebui să prezinte o strategie pentru a face față unor probleme la nivel global, cum ar fi îmbătrânirea demografică, schimbarea climatică, summitul de la Copenhaga care se apropie, o serie întreagă de alte elemente și, bineînțeles, va trebui să garantăm posibilitatea de a ne reveni din această criză economică. E important să ad- adaptăm metodele de guvernare conform prevederilor din Tratatul de la Lisabona. Măsuri politice, cum ar fi Convenția Primarilor, sunt importante. După cum știți, peste 900 de primari și-au luat angajamentul de a face mai mult decât acest obiectiv 20-20 până în 2020. Acești primari și-au luat acest angajament și sper că săptămâna viitoare la Copenhaga va fi o conferință la care vor participa mii de primari din lume pentru a vedea cum putem face mai mult. Ieri, la Comitetul Regiunilor, am avut uh, niște adunări privind cooperarea descentralizată. Și cu ocazia acestor prime sesiuni am văzut foarte clar că această problematică este deosebit de importantă. E vorba de mediu, de schimbarea climatică, însă trebuie de asemenea să nu uităm că avem nevoie de mai multă credibilitate în acest domeniu. Un exemplu pe care vi-l pot da este platforma pentru supravegherea strategiei de la Lisabona, adunarea euromediteraneană, iar în ultimele zile am avut de asemenea o primă reuniune de pregătire înainte de adunarea autorităților locale și regionale a regiunii mediteranene. V-aș putea cita și alte exemple care ne arată încă o dată cât de important este să existe această cooperare la nivel teritorial. E nevoie de o abordare specifică, de asemenea, în ceea ce privește strategia macro-regională, strategia pentru Marea Baltică și cea pentru regiunea Dunării, care urmează să fie pusă în practică. De asemenea, să nu uităm importanța politicilor integrate, cum ar fi politicile maritime. Sunt exemple interesante care ne arată că există măsuri premergătoare pentru a avea niște mecanisme de cooperare care, de-a lungul timpului, se vor dezvolta pentru a-i permite Uniunii Europene să joace rolul pe teren și pentru că astfel legislația europeană să poată fi transpusă și adaptată. Au început de asemenea negocieri cu Comisia pentru a putea organiza consultări publice pentru a ține cont de rezultatul acestor consultări publice care se vor încheia la sfârșitul acestei luni. Acestea vor coincide cu programul de lucru al Comisiei pentru noul mandat. Au loc acum dezbateri și noi vrem să contribuim și la lucrările acelui grup al înțelepților. Colegiul de la Bruj în septembrie anul trecut a organizat o o reuniune, o conferință la care Felipe González, președintele acestui grup, a spus cum ar putea să contribuim cu toții. Este foarte interesantă această idee a contractelor. Deci nu e vorba de instrumente oficiale, ci de niște instrumente precise, clare de cooperare și sper că această idee a domnului Felipe González va fi reluată în munca lor. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, iată deci câteva elemente care ne permit să prezentăm esența acestei cărți albe pe care am redactat-o la Comitetul Regiunilor, Cred că e foarte important ca acum și mai târziu dumneavoastră să puteți să contribuiți, să vă aduceți uh, punctul de vedere, va fi foarte util pentru noi. Iar această idee de a elabora un raport din inițiativă privind buna guvernare în ceea ce privește politica regională este o idee binevenită și sper că veți contribui și dumneavoastră. Este o șansă nouă pentru a ne apropia într-adevăr și pentru a avea consultări reale. Vă mulțumesc. Uh, uh, uh, um, mulțumesc, domnule președinte. Intrăm acum în următoarea fază a dezbaterii privind uh, agenda politică viitoare a Uniunii Europene. Cred că în acest document, Europa 2020, la care sper că veți reacționa în următoarele săptămâni, um, sunt exprimate clar uh, misiunile, obiectivele acestei agende politice viitoare. Încă ne aflăm uh, într-o fază, într-o primă fază a acestei dezbateri în Europa și cred că contribuția pe care tocmai am ascultat-o din partea Comitetului Regiunilor ne permit să ne gândim uh, cum putem atinge anumite obiective, ambiții de pe această agenda noastră. care sunt și obiecte ale politicii regionale. Vă mulțumesc foarte mult pentru contribuție și acum deschid dezbaterea. Îmi cer scuze dar nu avem foarte mult timp la dispoziție. Trebuie să terminăm la 10 fix această dezbatere, de aceea aș vrea să închei lista vorbitorilor cât de repede. Vă rog acum să-mi spuneți dacă doriți sau nu să luați cuvântul și apoi vom vedea cât timp vom avea. Mai întâi are cuvântul domnul Pols. Mulțumesc. Domnul Tremopulos. Mulțumesc, domnule Van den Brande, pentru informațiile furnizate. Aș avea următoarea întrebare. Conform uh, unei, uh, unui studiu Eurobarometru din acest an, uh, jumătate din cetățenii europeni au mai multă încredere în autoritățile regionale și locale. Când e vorba de guvernarea țărilor și a Uniunii în general. În același studiu Eurobarometru observăm că cetățenii consideră că autoritățile locale și regionale, 58% din cetățenii europeni consideră că aceste autorități nu sunt luate în considerare în luarea de decizii la nivel european. Care sunt măsurile concrete care ar putea fi luate pentru a răspunde preocupărilor acestor cetățeni europeni, pentru a se răspunde așteptărilor lor. Ce putem face în practică, dincolo de bunele intenții și de cuvintele frumoase? Cupem, cum putem uh, ține mai mult cont de rolul autorităților locale și regionale? Uh, Lambert van Nistelrooy, please. Domnul van Nistelrooy are cuvântul. Voorzitter, dank u wel. Mulțumesc, doamnă președinte. Ne bucurăm să-l avem printre noi pe domnul Van den Brante, președintele Comitetului Regiunilor, și considerăm că această a dânsului în legătură cu guvernanța pe mai multe niveluri este importantă, face parte dintr-o dezbatere care există deja de ani de zile între instituțiile noastre și din practica de zi cu zi putem observa că aceste discuții pot fi foarte utile și la nivelul statelor membre. Se discută mult despre cooperarea dintre Uniune și statele membre, dar din experiența în legătură cu tratatul de la Lisabona, observăm că poziția statelor nu s-a schimbat foarte mult. Poate ar trebui să ne întrebăm în legătură cu faptul că 70% din inițiative sunt luate la nivel regional și local. Ieri am vorbit despre strategia de luptă împotriva schimbărilor climatice. E greu să ne închipuim că vom primi un plan european care se adreseze Uniunii și statelor membre, dar mă întreb ce se poate întâmpla dacă nu se face nimic uh, pentru a completa această diferență. De multe ori se evocă forța regiunilor, mai ales în domeniul coeziunii teritoriale, un nou obiectiv uh, de atins. V-ați gândit care ar putea fi impactul? Care este punctul de vedere al Comitetului Regiunilor în acest sens? credeți, nu credeți că ar trebui să faceți ceva mai concret, uh, să vă exercitați drepturile în mod mai energic? pentru a lupta împotriva unui fenomen care arată mai mult ca o renaționalizare a politicilor decât o apropiere de cetățeni. Nu ar trebui să avem solicitări mai ferme? Este acest pact suficient de robust? Are cuvântul domnul Ian Olbricht. <clears throat> Panie Przewodniczący, Pani Przewodnicząca, chciałbym zwrócić uwagę na... Domnul președinte, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui element destul de riscant. Pe de o parte, Condițiile de criză sau post-criză favorizează întotdeauna gândirea economică în termen de eficiență. Și dacă nu o facem, se și, și când o facem, se consideră că simplificarea procedurilor duce la centralizare. Deci, unii spun că în momente dificile deciziile trebuie luate rapid. Cred că trebuie să fim conștienți de asta. Și autoritățile subnaționale regionale și locale funcționează mult mai bine în situații de criză decât uh, altele. Dacă citim documentele recente realizate de Comisia Europeană, înainte, acum, înainte de numirea noii comisii, putem observa foarte clar că acesta este punctul de vedere vehiculat și anume un punct de vedere care duce la, um, amintește principiul uh, sector, împărțirii pe sectoare. Deci, uh, abordarea sectorială duce la centralizare. În fine, cred că ne jucăm și cu cuvintele. Guvernanța pe mai multe niveluri este interpretată de unii ca fiind necesitatea de a regla prerogativele la diferitele niveluri, adică reglarea liniilor de demarcare dintre acestea. Deci fiecare trebuie să facă ce are de făcut, fără a sta unul în calea celuilalt adică Comitetul Regiunilor, îmi cer scuze că spun așa ceva, Comitetul Regiunilor poate dorește această abordare, dar trebuie să înțelegem că guvernanța pe mai multe niveluri nu trebuie să însemne că fiecare face ce vrea, ci că diferitele niveluri uh, lucrează împreună. Deci noile provocări necesită cooperare, nu doar crearea de linii de fixarea liniilor de demarcare, dar și, uh, trebuie să fim conștienți de ambele uh, interpretări. Luc, pot să faci acum observațiile tale? Să răspunzi? Domnule Tumopulos, ați făcut referire la Eurobarometru. Pentru prima dată, Comisia a comandat un studiu Eurobarometru cu cinci întrebări uh, care se refereau la guvernarea la nivel local și regional. Am avut nevoie de 50 de ani pentru a se identifica nevoia de a pune întrebări celor 27.000 de cetățeni, pentru că acesta este eșantionul eurobarometrului, uh, pentru a vedea care sunt așteptările și sentimentele oamenilor. Aveți dreptate, ați făcut referire la acest uh, antagonist. Aproximativ 60% din cei întrebați sunt convinși că autoritățile locale și regionale Noi, în calitate de Comitetul Regiunilor, spunem acest lucru. Este ceea ce consideră oamenii. Deci, cam 60% dintre aceștia spun că autoritățile, autoritățile locale și regionale nu fac ceea ce trebuie să facă. Răspunsurile este nuanțate pentru că poate nu au nici prerogativele sau puterea de a face acest lucru. Deci, principala întrebare este ce putem face pentru a depăși această situație. Eu nu spun că abordarea prin guvernarea pe multe niveluri va ajuta, dar oamenii când se confruntă cu tot felul de probleme, provocări la nivel local, imigrația, problemele de pe piața muncii. There has to be... Trebuie să existe într-adevăr mai multe prerogative la nivel local, dar politicienii locali trebuie să fie și politicieni europeni în același timp. politicienii uh, și politicienii europeni trebuie să fie și politicieni la nivel local. Am luat uh, o primă inițiativă. Uh, i-am abordat pe ziariștii de la nivel local și regional. Nu doar pentru uh, pentru a afla noi ce se întâmplă la nivel local și regional, dar și pentru uh, a încuraja să contribuie la acest efort. Autoritățile locale și regionale sunt uh, considerate ca un fel de subcontractanți, uh, de subalterni. Cred că există așteptarea din partea cetățenilor să se dea mai multe prerogative um, autorităților locale și regionale care trebuie să aibă o abordare legată de contribuția pe care pot să o aibă la acest proces. În Cartea Albă vorbim despre pacturile teritoriale, dar și de faptul că orice propunere trebuie să fie um, completată de comunicare la nivel local și regional. Pe autostrăzi și pe alte străzi, drumuri Uh, în Uniunea Europeană vedem uh, panouri uh, care semnalează că cu tare și cu tare um, lucrări de infrastructură au fost construite datorită Uniunii Europene, fondurilor europene. Iată nevoia ca Uniunea să contribuie la um, aceste realizări. Mm, vă mulțumesc, mulțumesc colegului pentru observația critică sa pertinentă. Comitetul Regiunilor este o instituție tânără, creată doar acum 15 ani. La anul la Strasburg vom uh, sărbători cei 50 de ani ai Parlamentului European. Deci, cred că acum 50 de ani, cu tot respectul uh, pe care vi-l datorez, pot să vă spun că acum 50 de ani uh, Parlamentul era o adunare de reprezentanți a celor șase uh, state fondatoare și atât. Comitetul Regiunilor este și el o, o instituție tânără, nu este un alibi, dar puteți recunoaște că a învățat mult în acești 15 ani. Și Uniunea trebuie încet, încet uh, să se construiască pe baza arhitecturii um, instituționale. Rămân multe de făcut, este o luptă de fiecare zi și am cunoscut într-adevăr o, o anumită izolare și revin de altfel la întrebarea domnului Tremapulos. Am citat un exemplu a trebuit să ne luptăm pentru a ajunge la o cooperare cu parlamentele naționale. Nu a fost ușor. Și cooperarea cu Parlamentul European a trebuit de asemenea creată. Nu este întotdeauna ușor. Domnul Van Nistelrooy a citat exemplul acestei conferințe privind schimbările climatice. Am avut deja ocazia să discutăm că domnul Barroso și sunt în legătură cu uh, conferința de la Copenhaga, obiectivele sunt ambițioase, dar să nu uităm că 70% din problemele legate cu incidențele de incidențele schimbărilor climatice uh, sunt probleme ale regiunilor urbane, ambuteiajele, uh, emisiile, uh, densitatea de populație, densitatea clădirilor, cu emisiile lor, iată, acestea reprezintă 70% din probleme care se manifestă la nivel local și acolo trebuie să găsim și soluțiile, cred. De aceea mă bucur că cu toții împreună vom putea uh, lansa această inițiativă a conferinței primarilor. O altă provocare o idee care să ne permite să evităm relansarea dezbăterii instituționale, dar am spus întotdeauna că Uniunea Europeană avea nevoie de un senat al regiunilor. Ideea a fost deja avansată cu multă vreme în urmă. Tot vorbim despre importanța reprezentării regionale. Vom reveni asupra acestei idei, nu știu dacă pe termen scurt sau peste 10 sau 20 de ani. Dar știu că unii la comisie sunt convinși de această idee. Cred că trebuie să ne gândim cum putem da anumite competențe. Vorbiți despre politica de coeziune, asta e de la sine înțeles, dar anumite reguli uh, constituționale implică competențe constituționale. Suntem 27 de state membre azi în Europa și Uh, trebuie să oglindim acest lucru pe plan politic. În ceea ce privește analiza de impact, ne întrebăm dacă putem ține cont sau nu de anumite puncte de vedere, de tot ce va fi necesar pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am fixat. În ultimul an și jumătate am lucrat tocmai pe această axă de reflecție. Relația cu Comisia a fost excelentă Și trebuie să spunem acest lucru. O cooperare absolut excelentă cu Comisia și a existat uh, o fază în care s-au luat în considerare anumite orientări și ne-am am hotărât să ținem cont de experiența autorităților locale. Bineînțeles, au apărut elemente noi acum, odată cu tratatul de la Lisabona, și mai ales faptul că Comitetul Regiunilor a primit competența formală de a transmite, um, de a face apel la Curtea de Justiție. Sper că nu va trebui să folosim acest uh, drept, uh, dar într-o bună zi va trebui să recunoaștem anumite lucruri și interesul cooperării și deschiderii noastre înspre autoritățile locale și regionale. Și trebuie, cred, să ținem cont de toate măsurile care se impun în acest sens. Este o măsură care trebuie, pe care trebuie să o ținem minte și să nu uităm că anumite elemente sunt reluate în protocolul pentru subsidiaritate din tratat și trebuie să fim convinși că această cooperare este posibilă. Eu sunt convins că schimburile de idei dintre comisia dumneavoastră și comitetul nostru vor fi foarte importante. Deci, asta pentru a spune că analiza de impact este esențială pentru că dacă facem documente minunate, dar nu, după aceea le, le clasăm și nu ne mai uităm la ele, n-am făcut nimic. Trebuie să insistăm asupra credibilității um, autorităților locale și regionale, dar poate va fi necesar să spunem în mod țintit că anumite inițiative, măsuri nu sunt posibile și trebuie să reacționăm ca atare. Bineînțeles, există riscuri. Uneori, provocări considerabile. Ideea este, într-adevăr, că trebuie să luăm decizii rapide în Uniunea Europeană. De aceea acest tratat este atât de important. Problema era că cu 27 state membre aveam nevoie de un proces de decizii mai rapid, rapid pentru a putea gestiona bine Uniunea Europeană. N-am spus niciodată că trebuie să creăm o Europa alternativă a orașelor și regiunilor. Nu încercăm să creăm uh, um, un, uh, un ansamblu de fragmente. Dorim să ne asigurăm că problemele reale sunt identificate corespunzător. Avem nevoie de o simplificare a procedurilor Iată un element important. Grupul Stoiber a făcut uh, rapoarte în legătură cu reducerea poverii administrative cu 25%, cu toate consecințele financiare pozitive pe care le poate aduce această reducere. Aceasta ar putea fi o contribuție enormă. Dar nu dorim ca reducerea poverilor administrative la nivel uh, european să creeze mai multe poveri administrative la nivel național. Președintele Comisiei nu cred că um, Comitetul Regiunilor își dorește ca anumite domenii să fie uh, renaționalizate. Domnul uh, Barroso a spus că nu s-ar făcut nicio propunere formală în acest sens. I-am spus domnului Barroso că noi, Comitetul Regiunilor, putem reacționa doar la documente formale. Dar putem uh, să acționăm o procedură de alertă timpurie, timpurie, dar putem spune că o politică de coeziune protecționistă sectorială care să ne îndepărta de esența politicii de coeziune care, pe care am folosit-o până acum și care a dat roade în acest fel, nu poate să fie acceptată. De curând am fost la Torino, în Piemonte, um, unde am văzut o expoziție cu rezultatele celor 20 de ani de politici de coeziune. Deci trebuie să punem accentul pe rezultate. Acum trebuie să, să subliniem care sunt rezultatele anumitor politici. Putem face acest lucru în mod credibil doar dacă putem să ne ieșim din izolare. Nu cred că trebuie să facem acest lucru de unii singuri. Trebuie să scăpăm de două iluzii. Una, că un singur nivel de guvernare poate să ofere absolut tot și cealaltă că doar instituțiile singure pot să facă aceste lucruri. Cred că trebuie să facem mai mult, nu doar prin guvernanța pe mai multe niveluri, ci și prin guvernanța cu mult mai mulți actori această abordare prin guvernanța pe mai multe niveluri, bineînțeles, trebuie ca lucrurile să fie clare. Trebuie să știm despre ce e vorba. E vorba de coordonarea politicilor. Politică de coordonare, care nu înseamnă același lucru ca și centralizare. Deci trebuie să fim consecvenți. Să spunem clar despre ce e vorba. Nu vrem centralizare. Și avem nevoie de cooperare între cei care dețin responsabilitățile la diferitele niveluri. Fac apel la dumneavoastră să ne susțineți, pentru că Comitetul Regiunilor nu este un scop în, în sine, este un gol din tratatul de la Maastricht, care a trebuit umplut. Și acum, dumneavoastră, Parlamentul European, care ați obținut atât de multe prerogative în plus, în multe domenii, de la buget, la luarea de decizii și așa mai departe, nu pot decât să fac apel la dumneavoastră să ne sprijiniți uh, pentru a umple acest gol, pentru a ne achita de rolul nostru, pentru că nu trebuie să uităm cine e dușmanul adevărat, dacă pot să spun așa. Mm, trebuie să uităm că trebuie să fim parteneri interinstituțional și cu tot respectul pentru noile prerogative ale Parlamentului conform tratatului de la Lisabona, haideți să lucrăm în continuare împreună pentru a îmbunătăți politicile avem 5 minute pentru două întrebări și două răspunsuri. Vă rog foarte pe scurt. Domnul Vlasac. Da, pani předsedkyně, ja sunt velmi rád, že v sou... Doamnă președintă, aș vrea să spun că în legătură cu discuția avută ieri uh, la Comitetul Regiunilor și astăzi, și, de asemenea, în legătură cu introducerea cărții albe, principiul bunei guvernanțe se bazează întotdeauna pe cooperare. Cercetările Eurobarometrului arată că politicienii locali și regionali sunt cei mai respectați și au încredere cel mai mult populația în ei. Dar, de cele mai multe ori, nu știu suficiente lucruri despre Uniunea uh, Europeană și instituțiile sale și mai ales în legătură cu cât de multe pot să îi ajută. De aceea ar, uh, aș propune un program Erasmus pentru aleșii locali introdus de Jean-Maria Rupe în legislatura trecută. Cum ați susține un asemenea program și cum ați crede că s-ar eh, putea aplica în viitor? Mulțumesc, spune doamna președintă, doamna Râre. Îmi pun eh, întrebarea în legătură cu eh, funcțiile și misiunile Comitetului Regiunilor și aici văd căi diferite dat fiind că intră în vigoare eh, tratatul de la Lisabona, eh, rolul cred că este diferit. Eh, acest loc, în această comisie am primit o propunere de directivă cu privire la întârzierile de plată. Vă amintiți că e vorba de o tratare diferită în funcție de domeniul public sau privat. E vorba de 5% de plăți în cazul privat. În cazul întârzierilor, la cel public nu e cazul. Cu privire la autoritățile locale, locale și regionale, de ce aceste autorități nu se exprimă? a avut loc un studiu de impact uh, în legătură cu principiul de subsidiaritate și șantiere și uh, de nu s-ar putea totuși uh, să faceți acest lucru, pentru că în alte țări e vorba de rețelizare prin internet, deci Comitetul Regiunilor ar putea să asigure o mai bună legătură între colectivitățile teritoriale în regim de uh, rețea pentru a avea un control mai bun al subsidiarității. Cum am putea să aplicăm acest lucru? Mulțumesc. Mai sunt încă doi. Îmi cer scuze, spune doamna președintă, doar două luări de cuvânt. Domnul Cadec. Mulțumesc, doamna președintă. Am câteva observații. În primul rând, uh, ca să reamintesc că e vorba de o organizație teritorială diferită de la o țară la alta. Este știut acest lucru, iar țările le decid asupra nivelului de descentralizare. Există grade diferite de centralizare-descentralizare regiunile din Franța sunt altfel eh, față de alte țări în sensul nivelului de responsabilitate, dar și geografic. Cred că este un eh, element eh, pe care trebuie să-l luăm în calcul. Nu ne putem închipui o politică regională în asemenea diversitate și nu putem să ajungem de la o zi la alta, chiar dacă cădem de acord, la o armonizare a regiunilor în țările noastre atât de diferite. Pe de altă parte, să fim atenți, totuși, să nu facem un decalaj între ceea ce ne unește Europa națiunilor uh, și Europa regiunilor Sigur să nu uităm nici interesele regiunilor și interesul descentralizării, care permite o mai bună utilizare a fondurilor europene, fără îndoială, dar ne aflăm aici cei 27, Europa națiunilor și eh, nu a regiunilor. Domnul Castro, voi fi subțin pentru că știu că nu avem suficient timp. În primul rând, mulțumesc tuturor ehm, în legătură cu intervenția pe buna guvernanță pe mai multe niveluri. Voi vorbi despre tratatul, tratatul de la Lisabona și uh, platforma care există din 2006. Știu că au avut loc uh, multe um, eforturi pe această platformă. Rapoarte au fost prezentate de diverse țări, iar uh, Comisia va elabora un raport. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu strategia de la Lisabona și, în acest sens, care vor fi revendicările prioritare ale Comitetului. Voi fi și eu succint, domnule Vlasac. O bună guvernanță se bazează pe parteneriate. din 2001 încoace avem Cartea Albă pe bună guvernanță a Comisiei și nu voi spune că acest lucru este ciudat, dar s-a uitat uh, de această propunere a Comisiei de la ace, acea vreme. Cred că ar trebui să o revitalizăm. Sigur că sunt în favoarea ideilor uh, legate de Erasmus la uh, nivel local. Tot ce pot să spun când dumneavoastră, Parlamentul European, va, veți mobiliza și banii necesari, voi fi primul dumneavoastră partener. Și nu vreau să întorc mingea la fileu, dar cred că este o idee foarte importantă. Între timp, și eu m-am întrebat acest lucru. vorbind despre guvernanța eh, la, pe multe niveluri, am făcut uh, explicit mențiune, referire la această idee. Doamna Rule, întrebarea revine la ideea nu doar de a disemina pentru o mai bună guvernanță. Nu intru în detaliu, vreau doar să menționez faptul că Uh, am creat o rețea de subsidiarietate cu peste 110 regiuni implicate. Ce facem acolo? Schimburi de idei, dar nu numai. Oferim politici noi în statele membre pentru a evita problemele pe care le-ați menționat dumneavoastră. Cred că este una dintre posibilități, dar putem să găsim și altele. Domnule Cadec, este evident că e diferență foarte mare. Sunt un antimodelist când e vorba de arhitectura instituțională. Există și alte activități în care modelul uh, poate fi mai pertinent, dar nu în cazul acesta. Totuși, cred că în aceasta constă esența Uniunii Europene. Prin diversitate ajungem la unitate, care la rândul ei este îmbogățită de diversitate. Este una dintre bazele tratatului. Uniunea trebuie să respecte modul în care se descentralizează nu e vorba de o Europa a națiunilor sau a regiunilor. Nu sunt chiar de acord cu noastră. Eu, unul de exemplu, nu sunt pentru o Europa alternativă. Dar, aceasta e părerea mea personală, nu deschidem aici o discuție între interguvernalism și ideea federativă în Europa, dar în orice caz nu putem limita esența Uniunii politice pe care am încercat să o creăm cu toții și să o identificăm cu o Europa fie a națiunilor sau a uh, regiunilor. Deci ar trebui cumva să modalizăm lucrurile și să echilibrăm uh, dar sigur că aici uh, intervine și principiul de bază al uh, proporționalitățile. Domnule Cortez de Lastra, în legătură cu strategia de la Lisabona, uh, Comisia ne-a cerut să ne exprimăm uh, propunerile și obiectivele, precum și abordările cu privire la viitoarea strategie. Pot să spun că în Göteborg am discutat cu președinția suedeză și vom avea cel al cincelea dialog teritorial pe 18 eh, ianuarie în Parlament și pentru acea dată ne pregătim propunerile. Și sigur, îl voi eh, distribui, îl voi transmite la timp util, dar eh, Consider că strategia de la Lisabona rămâne importantă. Cu toate acestea, aș adăuga un lucru. Fragmentarea, sectorializarea, lipsa de sinergie este una din problemele strategiei eh, pe care o moștenim din trecut, strategiei de la Lisabona. Pentru mine este absolut clar că nu putem să um, ne deconectăm cu totul. Suntem deja într-o societate a uh, tehnologiei înalte mm, bazate pe internet, uh, măcar uh, nu putem să deconectăm programul cadru 8 pentru cercetare și dezvoltare de alte politici. De aceea pledez pentru sinergie și nu e vorba de nimic care să aibă loc în spatele ușilor închise. E vorba de o strategie globală și de o sinergie. Și doar prin aceasta putem ajunge la succes. În fostul uh, președinte uh, olandez, Wim Kok, deja în 2005 ne-a avertizat că nu putem să ajungem la obiective dacă nu facem acest lucru. Deci, acesta era un prim comentariu dar ne vom uh, transmite de asemenea și uh, documentul de poziție. Mulțumesc, spune doamna președintă, pentru contribuția uh, dumneavoastră pentru a conchide guvernanța pe mai multe niveluri nu este doar în vorbe. Cei care consideră că Europa își poate uh, permite să excludă din obiective uh, partea regională, trebuie să justifice și nu doar atât. Dar când vorbim despre de centralizare, sectorializare a Europei, cred că este uh, foarte periculos politic și um, prostesc economic. Vă mulțumesc încă o dată, domnule Van den Brande. Dear Trecem la punctul 7, eh, pe care nu l-am abordat ieri, în eh, legătură cu achizițiile publice. Eh, avem un schimb de vedere. Raportorul este domnul Olgi Vlasek. Voi începe cu comentariile dumneavoastră. Dámy a Doamnă președinte, doamna, doamnelor și domnilor. Achizițiile publice nu sunt nimica nou în uh, Europa. Sunt sigur că vă amintiți că de la uh, bun începutul procesului civilizațional s-a cerut, uh, orașele au cerut tot felul de construcții de ziduri de apărare este timpul acum să regândim acest tip de uh, proces al achizițiilor publice. Uh, propun patru puncte și m-aș bucura să aud care sunt comentariile dumneavoastră, ideile dumneavoastră. Primul domeniu și puteți uh, uh, fi de acord este acela al simplificării. Ar trebui să Uh, creștem uh, transparența procesului administrativ al achizițiilor publice, să fim cât mai uh, simpli, astfel încât să degrevăm de ambele părți povara administrativă. Cei care cer acest serviciu și cei care îl oferă. În al doilea rând, fondurile europene și achizițiile publice. Beneficiarii cei care lansează uh, aceste procese nu pot aborda suficient de bine acest lucru. Studiile arată că procesele, odată lansate, uh, cu toate uh, toți pașii administrativi pe care trebuie să-i parcurgi, reprezintă un risc. Sigur că putem să uh, formăm manager de proiect, să mm, cerem consultanță, să facem uh, programe logistice, să aducem softuri, sigur. În al treilea rând, aș vrea să vorbesc despre achizițiile publice uh, în parteneriatul public-privat, în proiectele legate de PPP uh, trebuie să rezolvăm toate problemele municipalităților, dar și a organismelor private, private când nu înțeleg suficient de bine cadrul legal. Deci, iată, este vorba de o uh, problemă în uh, Republica Cehă cu privire la managementul uh, de deșeurilor de apă și tratarea apei menajere. Apoi, este vorba de aplicarea Mm, în domeniul concurenței. Știm uh, foarte bine că există organisme de uh, servicii uh, în, la nivel local și regional sau de transport. În primul rând este vorba de existența unei licitații și apoi apare procesul licitației în sine. Uh, transparența, uh, simplificarea căilor de urmat uh, nu pot decât să ajute reprezentanții la nivel local și regional. Vă mulțumesc mult! Vă reamintesc, spune doamna președintă, este doar un prim schimb de opinie. Acum raportul final va fi prezentat în ianuarie la comisia noastră. Nu luăm decizia astăzi. Prima pe listă este doamna Rüle. Mulțumesc. Eu sunt uh, raportor pentru Comisia IMCO și tocmai de aceea doream să iau cuvântul acum pentru a vă explica de ce am propus acest uh, raport din proprie inițiativă în cadrul Comisiei IMCO. În ceea ce privește achizițiile publice, există foarte multe plângeri din 2007 încoace Curtea de Justiție Europeană a pronunțat foarte multe sentințe în acest domeniu. De aceea trebuia să analizăm legislația în vigoare, să vedem cum putem asigura o anumită certitudine juridică. E vorba aici de cooperarea dintre primării. Avem uh, și o sentință din Hamburg sentință în care se spune că atunci când primăriile se coordonează între ele pentru a oferi servicii de interes public, nu au cum să beneficieze de capital propriu. Prin urmare, trebuie să hotărască ce formă juridică doresc să adopte. Asta înseamnă că s-a îmbunătățit cooperarea dintre primării. De asemenea, există asociații între întreprinderi din sectorul privat și sentințe judecătorești. Există de asemenea o serie întreagă de sentințe privind uh, sectorul de servicii. Ideea este să vedem care este cadrul juridic existent, existent pentru a putea spune Comisiei Europene care este părerea noastră. Asta deoarece în 2010 Comisia Europeană va elabora un raport uh, intermediar privind achizițiile publice. Noi dorim să existe mai multă transparență și sunt de acord cu raportorul nostru. De asemenea, trebuie să vedem ce sectoare sunt acoperite datorită jurisprudenței Curții Europene de Justiție și să vedem în ce domenii există în continuare anumite lacune. Un al doilea comentariu. Știm că există de asemenea și un anumit drept uh, indicativ privind uh, achizițiile publice nepoluante, ecologice. Ideea este să existe o mai bună coordonare între serviciile Comisiei Europene care se ocupă de achizițiile publice pentru ca acestea, de exemplu, să aibă o singură pagină internet. Mai există de asemenea și problema criteriilor sociale și de mediu. Uh, noi vrem să se vorbească mai mult, de exemplu, despre politica socială. Comisia Europeană ne-a, permis, ne-a promis un manual care încă nu a fost publicat. Și acest manual este foarte important pentru ca achizițiile publice să fie responsabile din punct de vedere social. Deci mai bună transparență, mai multă vizibilitate. Mulțumesc. Domnul Simon. Doamna Rule tocmai a spus lucrurilor pe nume. Aspectele pe care le examinăm noi aici la Comisia Regii ar trebui privită și din perspectiva sentințelor judecătorești. Dacă e să vedem ce se întâmplă, ne dăm seama că fondurile structurale au foarte multe probleme și asta din cauza modului greșit în care sunt organizate achizițiile publice. De aceea trebuie să ne întrebăm ce putem face pentru a nu avea probleme cu Fondul Social European. Ce deci ar trebui să tragem niște învățăminte. Dacă e să ne uităm la cifre, 43% din proiectele finanțate prezintă erori. 56% din fondurile FEDER de asemenea prezintă erori. De aceea trebuie să ne dăm seama și trebuie să recunoaștem că de foarte multe ori uh, atunci când se organizează achiziții publice, există o foarte mare nesiguranță și de aceea se produc erori. Aceste erori nu sunt neapărat intenționate. Atunci când sunt puse în aplicare fondurile structurale și de dezvoltare, trebuie să ne gândim la siguranța juridică pe care o putem da municipalităților pentru ca acestea să aibă mai bune rezultate pe viitor. Doamna Verheyen are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Așa cum spunea și colegul meu, în domeniul achizițiilor publice există de multe ori prea multe norme, prea multe reguli. E vorba aici de sute de sectoare. Să nu uităm de asemenea protecția mediului înconjurător, protecția minorilor, combaterea schimbării climatice. Avem legislație indicativă, avem de asemenea și legislație obligatorie, însă de foarte multe ori toate aceste norme sunt uh, prea complicate pentru autoritățile locale și regionale. De foarte multe ori acestora le lipsește personalul și de aceea vrem să existe o simplificare pentru ca aceste autorități să înțeleagă mai bine întreg procesul. administrațiile locale și regionale trebuie să lucreze în conformitate cu legislația pentru achizițiile publice. Așa cum spunea un coleg, din cauza acestor incertitudini juridice, de foarte multe ori, execuția, executarea fondurilor este greșită. Deci lipsa de siguranță, de certitudine juridică este principala sursă de probleme. Ideea este să nu avem mai multă legislație, mai multe reguli, ci să structurăm legislația existentă pentru ca aceasta să fie mai ușor de înțeles. Să ajungem astfel la mai multă transparență atunci când trebuie executate aceste fonduri. E nevoie de o mai bună structurare a legislației. Aveți cuvântul, domnule Godmanis. Mulțumesc. Două lucruri aș vrea să spun. În primul rând, să mă refer la fonduri. Dacă e să ne uităm la FEDER, înainte de criză, deci vorbesc de criza financiară, vorbesc de perioada 2000-2007, vedem că activitățile urbane, deci banii care sunt ceruți de orașe pentru diferitele programe, deci la acești bani rata de îndeplinire este destul de scăzută. 80-83%. Deci gândiți-vă, este o rată foarte mare și noi ne aflăm practic spre sfârșitul uh, perioadei financiare. Comisia de bugetă de multe ori uh, a indicat această problemă. Țările cer bani, de exemplu, pentru activități uh, urbane, despre care vorbea raportorul, însă nu sunt în stare să respecte, să execute aceste fonduri. Și nu există, din păcate, o analiză care să explice de ce acest lucru se întâmplă. Dacă e să vorbim despre o activitate, de exemplu, orașele încearcă să folosească fonduri pentru a-și crește eficiența energetică. Există foarte multe programe pentru a atrage fonduri, o parte din fondurile necesare, pentru a, fa- pentru a construi, de exemplu, locuințe mai bine izolate, pentru a avea mai mare eficiență energetică, pentru a cheltui mai puțini bani pentru încălzirea clădirilor. Și aceste programe nu funcționează din simplu motiv că aceste comunități mici care sunt proprietarii acestor clădiri, gândiți-vă 50 sau 60 de apartamente, aceste comunități trebuie să vină cu cofinanțare. Iar acum, în momentul de față, băncile nu prea vor să dea împrumuturi și nici nu vor garanții uh, sub forma acestor apartamente și prin urmare nu se găsește cofinanțarea. Deci de aici vine problema. Municipalitățile, de asemenea, trebuie să recurgă la altceva. La ce anume, de exemplu, poate ar putea fi folosit banii, acești bani pentru școli sau spitale, însă nu e ușor să o faci, deoarece aceste fonduri sunt alocate pentru a ajuta clădirile particulare de locuințe. De aceea trebuie să, fie, să existe mai multă flexibilitate Eu nu știu dacă e atât de important să faci această diferențiere între locuințe private, școli și spitale, de exemplu. Un lucru pe care vreau să-l subliniez aici, nu știu dacă e o problemă de natură juridică sau e o problemă legată de cofinanțare. Însă, e clar că aceste programe urbane funcționează mult mai prost decât ar trebui să funcționeze. Și noi i-am cerut acestei comisii regii să ne facă o astfel de analiză. Și asta nu are nimic de a face cu criza. Aceste rezultate negative erau și înainte de criză. Nu putem da vina complet pe criză. Și atunci când vom avea această analiză, vom vedea rezultatele și vom vedea dacă ne putem îndrepta în această direcție pe care am pornit-o sau ne vom schimba abordarea. Deci ideea este să analizăm mai bine această problemă. Domnul Olbricht are cuvântul acum. Eu nu cred că e are mult, problemele urbane au multe de-a face cu achizițiile publice. Eu cred că trebuie să dăm mai multe competențe orașelor. Poate că apar probleme uneori, însă, după părerea mea, acestea nu sunt atât de permanente. În ceea ce privește acum a, a, problema achizițiilor publice, la Cocobu, când am discutat raportul Curții de Conturi, am văzut foarte clar că cele mai grave probleme se datorează achizițiilor publice. Mulți dintre noi nu suntem de acord cu concluzia Curții de Conturi, însă problemele există în acest domeniu al achizițiilor publice. Și, în primul rând, cred că ar trebui să vedem care este decizia Curții Europene de Justiție, deoarece există probleme grave legate de eligibilitate, de partenerele PP, de toate etapele de planificare, de pregătire a investițiilor și de investiții propriu-zise, întreg procesul. Știm cât de dificil este. Mai există acum o problemă. Ar trebui să armonizăm totul în acest domeniu sau și să cerem exact aceleași reguli la fiecare nivel sau să ne oprim la un anumit nivel și să spunem Aici intervine legislația națională. Problema este că avem acum elemente contradictorii în legislația națională de achiziții publice și cea europeană. Există deci aceste elemente contradictorii, după aceea intervine Curtea de Conturi care spune că s-a făcut o greșeală, însă cine a comis greșeala dacă există neînțelegeri între cele două legislații? Eu i-aș propune domnului raportor să analizăm foarte bine raportul curții de conturi și să hotărâm. Deci vrem ca peste tot, la orice nivel, să se aplice aceeași lege de achiziție publică, chiar atunci când cumpăr ceva nesemnificativ, cum ar fi un stilou, sau să ne oprim la un, la un anumit nivel. Deci, în primul rând, trebuie să analizăm decizia Curții de Conturi și după aceea să vedem ce decizie politică vom lua. Dacă nu o vom face, situația se va complica și greșelile vor spori în loc să se reducă. Vă mulțumesc, domnul Sean Kelly are cuvântul. Mulțumesc. Domnul Vlasac, domnul raportor, a menționat câteva puncte importante cu care suntem cu toții de acord. Simplificarea achizițiilor publice, mai multă transparență, eliminarea nesiguranței. Dumnealui a vorbit de asemenea și despre concurență și a spus că foarte multe autorități locale au un sistem propriu de furnizori. Un fel de sistem pe pile, să zicem așa. Eu am întâlnit uh, odată un contractor care a spus că a făcut uh, o ofertă care era cu 5 milioane mai redusă decât cea care a câștigat. De aceea eu aș vrea să știu cât de răspândite sunt astfel de practici. În anumite țări sunt mai des întâlnite sau nu? Și cum putem remedia această problemă? Domnul Obermeier. Mulțumesc, doamnă președinte. În dezbaterea anterioară am vorbit foarte mult despre modul în care cetățenii înțeleg rolul administrației locale și regionale. Și în această privință s-a spus că doar primăriile furnizează servicii de interes general, ceea ce e foarte important pentru cetățeni, deoarece prin aceste servicii crește nivelul de trai. Și dacă aceste servicii sunt înlesnite, cu atât mai bine pentru toți cetățenii. Cei care se ocupă de aceste servicii de interes general, serviciile de canalizare, de salubrizare. Deci cu toții ar trebui să facă tot posibilul pentru a fi oarecum mai bine înțeleși de către cetățeni, de către utilizatori. De aceea eu cred că ar trebui să se înființeze un fel de listă, de catalog și ar trebui să vedem ce trebuie să conțină un astfel de document. Vă voi da un exemplu. Eu sunt politician la nivel municipal. Știți că de obicei uh, alegem oferta cea mai ieftină, însă nu întotdeauna oferta cea mai ieftină este și cea mai bună. Insist, deci nu întotdeauna ce mai ieftin e și mai bun. Aș vrea de asemenea să mă refer acum la procedură. Nu avem cum să ne pregătim bine pentru o dezbatere cu comisia dacă nu avem și documentele de lucru necesare. Am văzut uh, acest lucru și ieri la un punct de pe ordinea de zi, deci insist, documentele trebuie să fie pregătite. Doamnelor și domnilor, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, spune doamna Hübner. Aș vrea să adaug și eu acum câteva cuvinte. Cred că este un aviz foarte important din partea Comisiei Regii și Bineînțeles, dragi colegi, ați vorbit cu toții despre chestiuni elementare, esențiale legate de achizițiile publice. Domnul Vlasac Probabil că și-a notat toate aceste sugestii și aș vrea să mă refer acum la un lucru pe care l-au menționat colegii. În ceea ce privește achizițiile publice, politica de coeziune plătește un preț nedrept. Atunci când se încalcă legislația de achiziții publică, ce se întâmplă? Auditorii de la Comisie sau de la Curtea de Conturi uh, prin controlurile pe care le fac asupra proiectelor de coeziune socială, deci descoperă greșeli legate de transpunerea legislației în sistemele naționale. Și asta se întâmplă de ani de zile și doar la nivelul politicii de coeziune se descoperă greșeala. Deci cineva nu își face treaba. Nu se poate aplica, nu se poate pune în aplicare legea așa cum se aplică și nu e corect ca politica de coeziune să fie veriga din sistem unde se descoperă acest uh, nivel de erori. Poate că ar trebui să cerem Comisiei Europene să își modifice modul de verificarea pieței uh, interne, să vadă care sunt principalele probleme de transpunere. Deci politica de coeziune reprezintă o parte importantă din bugetul european, dar din punct de vedere politic, uh, prețul acestor erori este mult prea ridicat. Așteptăm uh, raportul domnului Vlasac în ianuarie, iar acum... Mă scuzați, domnule Vlasac, doriți să interveniți? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru observații. Sunt de acord cu tot ceea ce ați spus și personal Crezi că este o idee bună să transmitem responsabilitățile la nivel local, pentru că acolo sunt oamenii care știu cum să folosească fondurile. Deci, sistemul granturilor, așa cum există în Statele Unite, este interesant Cu siguranță trebuie să reducem birocrația. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem acum la punctul 3 de pe ordinea de zi, anunțurile președintelui în legătură cu ședința coordonatorilor de ieri. Aș dori să vă informez ce decizii au luat coordonatorii ieri. Un uh, aviz uh, în legătură cu instrumentul uh, asistență pentru preaderare a fost alocat grupului PPE, care ne va comunica numele persoanei care se va ocupa de acest aviz. Am avut apoi o discuție în legătură cu audierile comisarilor. Audierile vor avea loc în săptămâna care începe cu data de 11 ianuarie. Audierea noastră va avea loc probabil spre sfârșitul acestei săptămâni, dar data nu este încă fixată. Coordonatorii ieri au susținut ideea de a organiza o nouă ședință a coordonatorilor chiar înainte de audieri. Data acesteia va depinde de data audierii. Apoi am discutat despre studiile de care avem nevoie pentru a ne continua activitatea în legătură cu um, politice pentru viitor. Ieri am hotărât um, în legătură cu cinci studii, veți primi lista și de asemenea am hotărât să evaluăm costul acestor studii în funcție de bugetul disponibil pentru alte studii. Probabil în februarie vom uh, hotărâ ce alte studii să mai comandăm. Mm, am căzut de acord de asemenea că voi trimite o scrisoare președintelui Parlamentului. Eh, am eh, căzut ieri de acord în legătură cu conținutul acestea, vă vom transmite în curând tuturor. Am discutat și când va avea loc următoarea ședință cu Parlamentele Naționale pentru noi colegi, um, o informație. Prima astfel de întâlnire a avut loc în februarie anul acesta și s-a discutat viitorul politicii de coeziune. Uh, următoarea astfel de întâlnire va avea loc în iulie la anul și se va discuta despre politica de coeziune, în cadrul noului tratat. Astfel vom putea discuta toate chestiunile importante în momentul respectiv. Am căzut de acord de asemenea să organizăm o ședință extraordinară a comisiei noastre în cadrul zilelor uh, porților deschise în octombrie, pentru că la anul porțile deschise nu vor uh, coincide cu zilele de întâlnire a ședinței uh, a Comisiei Regii, de aceea vom avea o ședință extraordinară pe 4 octombrie pentru a ne juca rolul la acest eveniment. Coordonatorii de asemenea au sprijinit ideea de a reacționa pozitiv la scrisoarea domnului Svensson de a avea un membru care să se ocupe de aplicarea mainstreaming-ului de gen. Doamna Schroeter a fost uh, numită ca fiind persoana care se va ocupa de aceste chestiuni De asemenea, am uh, hotărât uh, să reinstituim uh, așa numiții um, așa numiții followers care vor urmări în numele comisiei anumite chestiuni de interes pentru noi. Primul coordonator privind propunerea PP-ului va fi ales pentru a um, evalua programele de cooperare transfrontalieră. Vreau de asemenea să vă vorbesc despre o conferință la care am fost uh, marțea trecută în numele Comisiei Regii, o conferință în legătură cu evaluarea politicii de coeziune Ați fost informați de un proces în curs uh, pentru că Comisia Europeană ne-a prezentat o parte din acest uh, proces de evaluare pe perioada 2000-2006. Am avut loc o discuție cu experți și reprezentanții tuturor statelor membre. Au, 500 de persoane au fost prezenți la Varsovia pentru a discuta această evaluare. Eu am ținut discursul de încheiere și m-am angajat în numele dumneavoastră, pentru că Deocamdată dezbaterea privind evaluarea are loc doar între experți și Comisia Europeană. Și noi doar acum începem să ne implicăm în aceasta. Nu există un forum politic pentru a discuta această evaluare, deci uh, dar este un exercițiu foarte pozitiv la nivelul uh, rezultatelor, dar și modernizării acestei politici. Este o experiență unică în Uniunea Europeană, dar nu avem niciun forum politic pentru discuții. Deci, am uh, fost de acord că Parlamentul European, Comisia Regii, poate fi acest forum politic. Deci ne vom implica mai mult nu doar în discutarea rezultatelor, uh, performanțelor, dar putem fi și forumul de împărtășire a informațiilor și promovării ideilor privind evaluarea acestei politici de coeziune. Să o folosim și în deciziile care vor fi luate în viitor. Cam asta ar fi. Și tot dacă îmi permiteți ca rezultatul al discuțiilor de ieri cu domnul Klaus Klipp și de astăzi cu Luc Van den Brante, numele Comitetului Regiunilor, aș dori să vă încurajez să vă implicați, uh, să fiți mai activi la plenare, să, prin procedura spontană de luare a cuvântului sau alte proceduri pentru a discuta, um, a vorbi mai des despre uh, guvernanță pe mai multe niveluri, elemente pe care le considerăm noi importante în alte dezbateri pentru ca aceste chestiuni să fie mai vizibile și în contextul altor politici. Pentru că, după cum ați spus și dumneavoastră, e nevoie de o dimensiune teritorială luată mai în serios în politicile noastre și de mai multă guvernanță pe mai multe niveluri, dar nu putem avea câștig de cauză dacă discutăm despre aceste lucruri numai aici. Trebuie să fim mai activi și să discutăm cu colegii din alte comisii pentru ca aceste chestiuni să apară mai des în dezbaterile din Parlamentul European. Acum, Lambert a cerut cuvântul, vă rog. Opmerking in, in de lijn în uh, legătură cu ceea ce tocmai ați spus, activitatea acestei comisii se, este, se reflectă în plenară. De exemplu, prin întrebări orale. Astfel, spunem clar că nu e vorba de non-paper, ci de viitorul politicii de coeziune în general și de relațiile acesteia cu alte domenii, cu alte politici. Mă bucur de faptul că întrebarea noastră orală este pe ordinea de zi a plenarei din decembrie și încurajez pe colegi să participe la dezbatere. Ieri, am văzut uh, un text uh, care provenea din cabinetul cabin- uh, comisarului actual. E vorba de un document orientativ. Cred că aceasta este o oportunitate bună să avem o dezbatere cu dânsul și este un moment propice să aducem lumina reflectoarelor pe activitățile noastre în plenară, după cum ați spus și poate ar trebui să ne gândim și la alte momente importante când vom putea atrage atenția asupra achizițiilor publice sau altor aspecte. Cu siguranță, această comisie poate avea inițiativa de a avea o dezbatere în plinară pe aceste probleme. Mulțumesc pentru a reacționa la ceea ce tocmai ați spus. Comisarul actual, care va părăsi uh, comisia în curând, a pregătit conform planului stabilit anterior, o nouă versiune, un fel de document orientativ în legătură cu viitorul acestei politici, dar e vorba de un document informal, nu este un document al uh, Comisiei. Numai în numele său personal, comisarul poate să spună acum ceva despre viitor. Secretariatul vă va distribui acest document, dar vă rog să țineți cont de faptul că este un document care nu l-a angajat decât pe acest comisar personal, care nu poate fi dată publicității în mod formal, pentru că nu este un document adoptat de comisie. Uh, I really don't know what about studies you, you discussed yesterday, what we acknowledge. Domnul Gotmanis, un lucru e clar pentru mine. Vă încerca să studiem uh, modul în care au fost folosite fondurile din punctul de vedere al uh, Comisiei pentru Bugete, fondurile pentru 2006, dar și cele noi pentru perioada 2007-2013. Și în acest sens vom pune întrebări Comisiei. Dar un lucru e clar, cred. Și s-a pus presiune uneori pentru a oferi mai multe fonduri, dar întrebarea este, după părerea mea, ceea ce trebuie să studiem noi aici din punctul de vedere al Comisiei Regii, de ce există diferențe atât de mari între, sta- mari între statele membre? E vorba de programele care nu funcționează, discrepanțele sunt atât de mari și acest lucru arată că nu e vorba de birocrația de la nivel european care e problema, pentru că dacă ar fi la nivel european, nu, s-ar putea ca unele țări să aibă performanțe de 5 ori mai bune decât altele. Deci noi facem presiuni dar până la urmă tot nu avem rezultate și la Comisia pentru Bugete se vor studia doar cifrele, dar noi aici va trebui să studiem conținutul, motivele. Există un studiu în legătură cu eficiența fondurilor de coeziune, dar acesta nu spune nimic despre minusuri, despre neajunsurile sistemului. Uh, trebuie să vedem de ce e nevoie, pentru că altfel vom uh, continua într-o direcție fără a ține cont de ceea ce se întâmplă pe teren. Vom începe acum dezbaterea. Uh, vă spun doar că dacă doriți să se facă un studiu, vă rog să vă adresați coordonatorilor. Dar aș vrea să mai spun și pentru că avem, uh, am impresia că există neînțelegeri, neînțelegeri, voi cere comisarului să vină din nou în ianuarie să vă prezinte bugetul pentru anul acesta și situația evaluării pentru perioada 2000-2006. Acum trecem la punctul 9. E vorba de suspendarea temporară a taxelor din uh, tariful vamal comun asupra importului anumitor produse industriale în regiunile autonome Madeira și Azore. Uh, proiect de raport. Domnul Texera va prezenta situația Comisiei. Um. Duas breves notas apenas para partilhar convosco o, o tema. Am două remarci pentru a vorbi de, despre subiectul menționat de doamna președintă. În primul rând, o propunere de amendament cu privire la acest text. Un amendament care este pur tehnic cu privire la materiile prime, părți și produsele finite care apar în anexa 2 a propunerii. Este doar un obiectiv de a include în această listă, de a cuprinde uh, codul VAMAL uh, care figurează în regulamentul precedent, dar care nu mai figurează din motive pe care nu le înțeleg în acest, această propunere. Deci e vorba de o completare a codului VAMAL a acestor lucruri care figurau înainte și care au dispărut acum. În al doilea rând, am vorbit deja cu uh, colegul din Azore, care a spus că nu are această propunere. În al doilea rând, această propunere de amendament nu dăunează cu nimic la procedurile simplificate pe care le vom aplica conform cu regulamentul, dat fiindcă 46.2 permite depunerea de amendamente care pot fi adoptate de către ceilalți colegi. Dacă procedăm în acest fel, urmăm cursul normal, fără întârzieri uh, pentru adoptare. Mulțumesc, uh, spune doamna președintă. Aș dori să am uh, Uh, aprobarea de la 46.1 cu 46.2, aceeași procedură simplificată, pe motivul că avem 5 amendamente la uh, propunere și diferența este că voi trimite tuturor uh, membrilor comisiei uh, aceste amendamente. Avem 21 de zile în care puteți să trimiteți comentarii, să acționați, după care uh, se va adopta. Deci, dacă nu mai sunt alte comentarii, trecem... Ba da, doamna Crăl. Mulțumesc, doamnă președintă. Nu sunt uh, raportor din umbră, dar uh, a, colegul a trebuit să plece și mi-a spus și m-a rugat să spun că ar vrea să urmeze procedura colegului. Mulțumesc, spune doamna președintă. Putem trece atunci la punctul numărul 10. Uh, domnul Mazzoni se află. Eh, doamna Irminia Mazzoni este aici. Imediat vă dau cuvântul, să nu pierdem timpul. Mulțumesc, doamnă. Mulțumesc, doamnă președinte proiectul de aviz uh, pe care l-am prezentat în legătură cu raportul anual pentru 2008 privind protecția intereselor financiare ale comunităților și lupta împotriva Friday. Um, pune accentul pe trei elemente critice și apoi include și alte considerații și anexe. Pentru anul 2008 Uh, din uh, raport uh, rezultă o creștere a iregularităților, dar există și o informație pozitivă, diminuarea generală a impactului financiar al acestor infracțiuni denunțate. Acest element în ceea ce privește fondurile structurale, Fondul Social European și așa mai departe, semnalează un element negativ pentru că pentru Fondul Social European uh, a crescut cel mai mult numărul încărcărilor regulamentului. A doua informație negativă este cea care rezultă din raportul anual al Curții de Conturi privind executarea bugetului pentru 2008, care arată că um, nivelul de lipsa de rambursare pentru politica de coeziune este de 11%. Și într-un uh, 8% din cazuri se înregistrează întârzieri mari de peste 2 ani în notificarea momentului um, de um, observare a infracțiunii. Deci, Um, este un element pozitiv într-un anumit sens faptul că sunt denunțate mai multe infracțiuni pentru că astfel se arată că autoritățile implicate în activitatea de control reacționează mai bine, dar acest lucru ne semnalează faptul că există disfuncționalități grave și trebuie să le reparăm cumva. Un alt element pozitiv pe care aș vrea să-l adaug este că ne aflăm în uh, faza de aplicare a noului regulament pentru fondurile structurale pentru 2007-2013. Iată un semnal pozitiv uh, pentru îmbunătățirea acestor, uh, acestei situații și sper că acest trend pozitiv uh, va continua în următorii ani. În proiectul de aviz am menționat de asemenea că sugerez Comisiei pentru Bugete să aibă să acționeze mai mult, uh, să se implice mai mult în uh, aplicarea deciziei comisiei, uh, comunicării Comisiei în 2008 spre scăderea nivelului de erori tolerabile, pentru că e vorba de o evaluare mai obiectivă a um, acestor praguri uh, de erori tolerabile. Este important să se intervină la nivel de state membre, dar și la nivel de instituții comunitare, pentru a-și îmbunătăți propriile prevederi de procedură pentru efectuarea controalelor, tocmai din optica realizării unei uh, omogeneizări a sistemelor pentru a reduce termenele de obținerea datelor și deci de intervenție asupra um, interven, uh, infracțiunilor care se observă. O ultimă propunere, aceea de a face eforturi pentru a da o mai bună definiție a, uh, conceptelor de irregularități și de fraudă suspectată, pentru că aceste două noțiuni sunt legate de majoritatea um, datelor, informațiilor negative pe care le-am observat. Mulțumesc! Mulțumesc! Să nu uităm că vom, că vom vota raportul pe 26 ianuarie și vor fi și un schimb de păreri și până pe 10 decembrie aveți timp pentru depunerea amendamentelor. Domnul Olbricht are cuvântul. Ieri am avut o discuție la buget în legătură cu fraude, erori și neregularități. S-a spus atunci foarte clar că nu se poate exclude sigur situația ca unele dintre erori să poate, poată fi legate de fraude dar nu există legături directe. Și s-a spus uh, foarte ciudat în raportul uh, curții de audit că, pe de altă parte, de fraudă se leagă celălalt termen. Deci, în primul rând, ar trebui să facem distinție între fraudă, erori și neregularități. Lucruri care sunt diferite, care pot fi legate una de celelalte, dar nu neapărat. Apoi, când vorbim despre fraudă, unul dintre membrii, dintre europarlamentari a spus clar, dacă este fraudă, în primul rând trebuie să întărim Olaf. Nu apare Olaf aici, dar cred că e de competența Olaf și nu a curții de audit, care nu are nimic, curtea de conturi, care nu are nimic de a face. Cred că ar trebui să spunem că dacă sunt erori și nereguli, nereguli ar putea crea condiții propice apariției fraudei. Dar cred că întâi trebuie menționat Olaf. Unul dintre europarlamentare a spus că ar trebui să ne adresăm uh, poliției, dar nu! În orice caz, nu este problema nici a Comisiei, nici a Curții de Conturi, ci de competența OLAF și a Poliției. Deci, în primul rând, ar trebui să spunem că trebuie să facem tot ce se poate pentru a clarifica uh, regulamentul, a fi clar cum facem regulile, legile, apoi ca ne neregularitățile și erorile, faptul că pot produce fraudă, condiții prielnice apariției fraudei, și dacă e vorba de suspiciune de fraudă, să apară și OLAF. Aceasta este oricum procedura firească. Dacă discutăm despre, interes, despre uh, interesele comunităților împotriva și lupta împotriva fraudei, funcționează sau nu? Funcționează OLAF sau nu? Rapoartele sunt bine făcute sau nu? sistemul de raportare e bun sau nu. Deci problema uh, fondurilor structurale în unele state membre este că procedurile sunt bune, nu există erori, nu sunt, nere, nu sunt nere, neregularități, ci fraudă. În, uneori apare poliția, uh, să nu amestecăm lucrurile. Trebuie să subliniez că, după părerea noastră, trebuie să facem o distinție foarte clară între erori, eh, irregularități și eh, erori. De asemenea că unele pot să producă fraude și de asemenea să oferim toate posibilitățile necesare OLAF de a lua măsuri cât se poate de repede, pentru că dacă nu reacționează rapid, poate duce la multiplicarea erorilor și eh, irregularităților. Mulțumesc, spune doamna președintă. Domnul Tremapoulos. Mulțumesc, doamna președintă, dragi colegi. În momentul în care vorbim despre fraudă, este clar că trebuie să fim prudenți și, de asemenea, foarte stricți, dar și drepți față de cei care lucrează corect. Cum știți, raportul anual al uh, Curții de Conturi pentru exercițiul financiar 2008 uh, a raportat uh, cifrele la plenara de săptămâna trecută. Coeziunea este sectorul care are cele mai multe erori raportorul pentru aviz în a, propunerea numărul 3 arată că rata de rambursare a 11% a programelor de coeziune se datorează unor proceduri administrative foarte greoaie. În raportul anual pe 2008, Curtea de Conturi ne spune că o parte importantă a ratei de erori estimată Uh, poate să, se datore, să fie cauzată de erori de uh, citire, de alegere, uh, programe, beneficiari care nu corespund condițiilor de atribuire a fondurilor, de eligibilitate. Apoi, erori grave din punct de vedere al respectării alocării regulilor de alocare pe alocări care nu sunt uh, acoperite. Deci trebuie să analizăm lucrurile în acest context. Să nu considerăm că toate regulile sunt greoaie, nu, dar să nu uităm de acest lucru. În unele domenii de risc, cum ar fi uh, încălcarea regulilor achizițiilor publice, uh, nu trebuie să ne concentrăm doar pe audit, pe controle, ci uh, de asemenea uh, ghidare preventivă la nivel național, dar și regional, pentru o bună aplicare a regulilor. Într-una din răspunsurile la observațiile aduse de Curtea de Conturi, Comisia consideră că majoritatea uh, proiectelor cu rată înaltă de eroare se află în trei state membre. Aș vrea să aflu care sunt cele trei state. Rog Comisia să-mi spună care sunt cele trei țări, care sunt motivele acestor probleme și dacă s-au luat măsurile uh, de corectare uh, suficiente. O altă, uh, un alt răspuns la observațiile Curții de Conturi aflăm că Direcția uh, Generală pentru uh, Afaceri Regionale, Locuri de Muncă și Egalități de Șanse au publicat rezultatele evaluării uh, funcționării sistemelor de gestiune și de control. Rezultate prezentate cu privire la 545 de programe operaționale. 2007-2008, doar 30% dintre aceste sisteme funcționau satisfăcător. Deci se vede că este, se poate, e loc suficient de uh, îmbunătățire. E loc de mai bine. În final, în avizul despre care vorbim, trebuie să se sublinieze practica țărilor de înlocuire a cheltuielor neeligibile respinse de comisie de alte cheltuieli neeligibile. Deci avem de ce să ne punem diverse întrebări. Rog comisia să ne spună ce parte din aceste cheltuieli au fost excluse în finalul programului 2006. Uh, Iată lista de informații de care am nevoie, pentru că consider că sunt indispensabile și care ajută foarte mult la îmbogățirea proiectului de aviz pe care îl discutăm. Mulțumesc, doamna Kellenbach, spune doamna președintă. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu, uh, uh, ca și uh, colegul meu spune că, spun că sunt foarte multe probleme uh, în legătură cu uh, chestiuni adresate uh, Comisiei. Parlamentul ar trebui să facă astfel încât creditele sunt utilizate conform regulilor. Ce vreau să spun prin asta? Trebuie să ne cântărim bine cuvintele, să fim prudenți nu doar din punct de vedere juridic și legal al anumitor termeni, dar în acest raport există un obiectiv. Cum se utilizează fondurile și apoi pentru a evita apariția fraudei. Știm că există o serie de uh, neregularități, nereguli care apar adeseori în opinia publică aceste nereguli menționate sunt uh, cazuri de fraudă, deci trebuie să facem bine diferența între nereguli și fraude. În intervenția domniei sale, raportorul nu a spus ce eh, este mai precis, care sunt cazurile de eh, nereguli și care au fost modificate mai ales că am creat un sistem de control. Deci, eh, tendința este către zero punct de, din punct de vedere al fraudei. Totuși, o creștere a cazurilor de nereguli sau de uh, erori nu dovedește faptul că pot fi detectate uh, datorită sistemului existent. Mulțumesc raportorului am totuși o întrebare. Un punct deja menționat când se vorbea de îmbunătățirea uh, clasificării neregulilor. Aceste definiții ar trebui să fie mai precise, mai clare, pentru că am trage concluzia că statele membre uh, care sunt vizate de două treimi dintre aceste nereguli, să poată deveni, um, să se poate conforma grație și unor mai bune um, definiții. Apoi uh, trebuie să întărim, să facem presiune asupra armonizării sistemelor. Am făcut deja acest pas, dar ar trebui să se ajungă la o compatibilitatea situațiilor. Domnul Marcus Piper. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, putem defini, defini aceste concepte după cum vrem noi. Însă, eu cred că doamna Mazzoni a aplicat o metodă corectă. Uh, da, avem nereguli privind 11% din fondurile structurale, care sunt uh, cel mai, cele mai afectate. Și trei țări au fost numite aici ca responsabile, țările care sunt uh, cele mai afectate, cele mai afectate de aceste erori. Problema e că aceste țări sunt recidiviste, nu e prima oară când apare în acest uh, raport. Da, într-adevăr există nereguli și aceste nereguli nu apar în toate cele 27 de state membre, ci mai ales în anumite țări. E clar că trebuie schimbată situația, că trebuie modificat eventual sistemul de control și de supraveghere bilaterală între Comisia Europeană și aceste state membre care sunt atât de afectate de nereguli. După părerea mea, dacă vom uh, acționa astfel, uh, dacă vom coopera, vom fi mult mai eficienți pentru a nu băga pe toată lumea în aceeași oală și pentru a nu-i pedepsi pe toți. Eu voi uh, înainta un amendament în acest sens. Dragi colegi, aș dori să iau și eu cuvântul în, cantitate, în calitate de membru al acestei comisii. Atunci când vorbim despre fraudă, ar trebui să vorbim și despre problema calității sistemului juridic din diferitele state membre. De multe ori, atunci când există cazuri de fraudă, aceasta se datorează faptului că sistemul juridic nu este tocmai uh, puternic în țările respective. Poate că ar trebui să facem trimitere la transparență Acest management al politicilor ar trebui să fie mult mai clar și mai transparent. Așteptăm raportul final, votul va avea loc în ianuarie, iar colegii care doresc să prezinte amendamente au o săptămână, până pe 10 decembrie la prânz. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori doar să mulțumesc colegilor, să subliniez faptul că intervențiile pe care le-am ascultat uh, sunt toate compatibile cu uh, proiectul de raport pe care l-am prezentat. Un uh, proiect pe care l-am prezentat expre la început pentru a completa apoi cu, pe urma intervențiilor făcute de dumneavoastră în dezbatere. Nu doresc să intru în detalii pentru a nu pierde prea mult timp, dar vreau doar să respect că toate intervențiile corespund intențiilor mele personale care se regăsesc în proiectul de raport. Deci aștept amendamentele colegilor care au luat cuvântul pentru a introduce aceste precizări care cu siguranță vor uh, aduce ceva în plus acestui aviz pe care vom transmite Comisiei pentru Bugete. Mulțumesc. Trecem acum la punctul 11. Raportul anual al Băncii Europene de Investiții. Investiții, doamna Constanță Crel este raportorul. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu trebuie să vorbesc de erori și de fraudă, doamnă președinte, eu voi vorbi despre raportul anual 2008 al Băncii Europene de Investiții. Această bancă a contribuit la politica de fonduri de coeziune prin împrumuturile acordate. Singurul comentariu oarecum negativ sub forma unei critici constructive este că um, raportul e complet, e într-adevăr destul de lung, însă se vorbește foarte puțin despre fondurile de coeziune, deși 40% din împrumuturi sunt pentru regiuni, pentru fondurile de coeziune. Și deși numărul de astfel de împrumuturi a crescut în ultimii ani pentru a promova politica de coeziune. Este de altfel o tendință care și pe viitor se va întări. Tocmai pentru a combate criza, Banca Europeană de Investiții a împrumutat miliarde de euro țărilor europene afectate de criza europeană. Eu v-aș propune să invităm în comisia noastră un reprezentant al Băncii Europene de Investiții, pentru ca acesta să ne informeze în legătură cu acțiunile băncii. Aș vrea, de exemplu, să știu cum funcționează instrumentul financiar pentru distribuirea riscului. Știți uh, foarte bine că Jaspers uh, funcționează. Știți că Banca Europeană de Investiții participă la uh, acest instrument. Însă aș vrea să văd ce s-a făcut la nivel practic, care este experiența practică în domeniu. Noi am vorbit în comisie despre acest lucru și tocmai pentru a ști ce se face la nivel practic, cred că ar fi bine să invităm un reprezentant al Băncii Europene de Investiții. Această bancă sprijină activitatea noastră, mai ales atunci când noi promovăm activitatea IMM-urilor. Banca Europeană de Investiții este o instituție în slujba construcției europene. După părerea mea, nu Aș avea mai multe de spus acum despre acest raport. Nu știu dacă eventual colegii doresc să facă comentarii, să aducă amendamente. Eu una îmi închei aici prezentarea. În orice caz, ceea ce v-am spus eu are o mare legătură cu dezbaterile pe care le-am avut la punctele anterioare. Domnul Kelly are cuvântul. Mulțumesc. Sunt raportor din umbră din partea PPE și aș dori în primul rând să salut um, proiectul de aviz al doamnei Crel, care este echilibrat. De asemenea, la articolul 16-19 din Tratatul de la Lisabona se oferă o mai mare marjă pentru gestionarea riscului, o idee binevenită în aceste vremuri. Cred că știm cu toții că ceea ce se întâmplă în criza financiară, acele efecte negative sau răsfrân și asupra economiei reale, ceea ce a dus la pierderea de locuri de muncă. Iar economia creditelor, practic, este la. Um, este practic uh, principala sursă de probleme. Să ne gândim ce se va întâmpla cu micile proiecte în anumite regiuni. Au existat, din păcate, planuri de afaceri complet nerealiste care au fost finanțate în uh, perioada premărgătoare crizei. De asemenea, se vorbește că IMM-urile au fost mult mai afectate de această criză decât restul economiei. Trebuie ca liniile de credit ale Băncii Europene de Investiții să ajungă la beneficiarii finali, la sectorul local de IMM-uri, la locurile de muncă, deoarece IMM-urile sunt cele care creează locuri de muncă în întreaga europeană. Și pe mine mă îngrijorează de asemenea că acest lucru nu se va întâmpla așa cum trebuie. De asemenea, mă îngrijorează faptul că anumite bănci private ar putea folosi fonduri BEI pentru a-și reface conturile. Ar trebui să analizăm situația și să trecem, să luăm măsuri, dar ce se pare că se întâmplă așa ceva. De asemenea, aș vrea să salut BEI-ul pentru primele reduse pe care le au pentru personalul la nivel înalt, pentru structura lor uh, corporativă. Spre deosebire de celelalte bănci, au avut o atitudine mult mai etică. De asemenea, salut faptul că, în BEI, că BEI în 2008 a oferit în jur de 12 miliarde de euro pentru acel triunghi al cunoașterii, educație, cercetare și inovare. 2,6 miliarde, 2,1 miliarde și 5 miliarde. Dacă vrem să fim eficienți, trebuie să finanțăm mai mult inovarea, deoarece la acest nivel vom uh, ajunge să avem rezultate. Doamna Crel are perfectă dreptate atunci când recunoaște rolul BEI de a oferi sprijin uh, uh, financiar suplimentar unor țări cum ar fi Polonia, ceea ce a fost bine. De asemenea, BEI poate fi un catalizator pentru a finanța furnizarea de energie în regiunile geografice periferice, de exemplu. Eu voi înainta câteva amendamente reduse care vor uh, completa elementele incluse de doamna Cren în raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul Godmanis. Aș vrea să mă refer la articolul 26 privind fondurile de coeziune din regulament. Regulamentul 1083 din 2006 se referă la participarea BEI și a Fondului European de Investiții în fondul de coeziune, dar și în fondul uh, FEDER și cel social. Se spune că BEI, la cererea statelor membre, participă în toate stadiile de programare, de încadrare, de elaborarea proiectelor, dar și de finanțare propriu-zisă. Din punctul nostru de vedere, când analizăm activitățile acestei bănci, trebuie să vedem în ce cazuri această bancă a jucat un rol direct. Eu știu exemple de țări care au semnat acorduri cu BEI iar uh, cu Fondul European de Investiții, mă scuzați, care le ajută să atragă fonduri și să obțină garanții uh, suplimentare din partea BEI. Însă pe noi ar trebui să ne intereseze un lucru, să vedem când se întâmplă așa ceva, proiectele sunt realizate mai bine decât în cazurile în care nu există asistență BEI sau a Fondului European de Investiții. Deci trebuie să vedem dacă sunt eficiente, în ce țări, la ce programe, pentru a avea astfel un instrument adițional și care să ne permită să-i cerem băncii europene de investiții să se implice mai mult. Almiter nu e ușor să faci sugestii. Deci trebuie să știm dacă implicația acestei bănci este utilă sau nu. Iar noi, Comisia Rege, ar trebui să vedem care este interesul nostru. Deci dacă implicarea acestor bănci este pozitivă, atunci ar trebui să facem ceva la nivelul acestei comisii, să venim cu niște propuneri pentru a implementa aceste structuri de atragere a fondurilor. Însă până acum nu s-a făcut un astfel de studiu și am putea să-i cerem băncii europene de investiții să ne arate acest lucru, eventual să nu numească exact clienții, dar să ne permită astfel să ne facem o idee în legătură cu acest lucru. Mulțumesc! Domnule Godmanis, nu a mai cerut nimeni cuvântul, Aș vrea și eu câteva, să vă fac câteva comentarii. Constanță Crel a venit cu o idee foarte bună și anume să invităm aici pe cineva de la BEI sau de la Fondul European de Investiții. În ultimii ani, aceste instituții financiare au intrat pe teritoriul politicii de coeziune din plin, nu doar ca sursă de credit, deoarece cofinanțează foarte mult creditele însă au intervenit și prin sprijin tehnic și prin inginerie financiară, așa cum spunea și Constanțe. Deci ar fi foarte bine să organizăm o astfel de reuniune și aș vrea să vă spun că pe lângă BEI mai e și Berdul, și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, care de asemenea este implicată în politica de coeziune bancă care se implică din ce în ce mai mult la nivel regional și urban și e păcat că în raportul 2008 al BEI nu se oglindește acest lucru suficient. Vă mulțumesc. Constanțe, termenul pentru amendamente este tot 10 decembrie. Vom vota în ianuarie raportul. Constanțe, dorești să mai intervii? Nu. Vă mulțumesc. Putem trece acum la punctul 12. Raportorul este domnul Lambert Val Van Nistelrooy privind aplicarea sinergiilor în domeniul fondurilor alocate cercetării și inovării. Ai cuvântul, Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte. Este în curs uh, acest uh, document de lucru. Nu este un raport uh, care poate fi modificat ca atare. Este doar un document interimar pentru a vedea în ce direcție dorim să avansăm. Pe calea înspre raportul final. Este un raport de aplicare. E um, altceva decât un raport de inițiativă. Un raport de aplicare studiază modul în care un act legislativ al Uniunii care există deja este aplicat pe teren. Și cred că este interesant să vedem cum în domenii conexe cum domeniile conexe se um, echilibrează cu uh, domeniul politicilor regionale, cercetarea, um, dom- programele din domeniul inovării și așa mai departe. Nu ne-am concentrat uh, pe sinergiile între aceste domenii în trecut. Când cel de-al șaptelea program cadru a fost prezentat pentru prima dată, el avea o um, caracteristică regională prin acele regiuni ale cunoașterii și, iată, astfel s-a creat legătura cu dimensiunea regională în uh, cercetare și dezvoltare. Trebuie acum să evaluăm cum arată lucrurile. Dorim să analizăm ce formă iau aceste politici în realitate și cum evoluează situația. Bineînțeles, nu trebuie să vă conving eu aici de importanța obiectivelor Comisiei de a avansa spre o economie bazată pe cunoaștere, o economie competitivă și așa mai departe. Din fericire, avem o abordare mai integrată la nivel uh, concentrată pe nivelul local și regional al Uniunii, Europe, a Uniunii Europene. Deci, obiectivul acestui raport este, pe baza regulilor existente, să vedem cum uh, sunt acestea aplicate de statele membre, pentru că, după cum știți, există um, strategiile, cadrele strategice de la nivel național și programele uh, cadrele strategice naționale de referință și programele operaționale. Putem citi rapoartele comisiei cu uh, bune practici. Să vedem ce putem afla din acestea și trebuie să răspundem la câteva întrebări. Funcționează aceste programe? funcționează această abordare de integrare a politicilor de cercetare și uh, integrare și uh, inovare cu politica regională? Bineînțeles, cunoștințele nu circulă într-un vid. Când ajung pe piață, pentru a satisface nevoile întreprinderilor, pentru inovarea în domeniul produselor și așa mai departe, atunci se manifestă dimensiunea regională în aceste cercetare. Și cifrele arată că finanțarea nu vine doar de la cel de-al șaptelea program uh, cadru și de la um, PIC, ci o parte dintre um, obiective legate de cunoaștere sunt legate cu uh, politica regională. Încerc să găsesc elemente concrete de pe teren pe care să le includ în raport. Raportul meu va fi format din uh, două părți. O parte analitică, analiza situației, și a doua, cu prevederi pentru viitor. Tragem concluziile din noile practici apar clustere în întreaga Europa, în, la Londra, în Franța. Trebuie să dezvoltăm o nouă filozofie, nu doar uh, uh clustere capitale, ci și unele regionale. Trebuie să avem și uh, clustere de competență națională, precum și unele uh, cu participare internațională. doresc să văd ce putem face pe viitor, care sunt uh, regulamentele pentru politicile regionale, să vedem dacă am profitat de cele mai bune oportunități de a crea um, valoare adăugată și de a exploata aceste texte legislative pentru viitor. Cred că este, va fi, acest raport va fi important. Este important de asemenea să privim spre viitor și să exprimăm nevoia de sinergii în mod pozitiv. Politicile structurale, regionale, au fost criticate pentru faptul că nu au efectele dorite. Dar dacă politica de cercetare și aduce contribuția, aceste efecte pot fi modificate. Vreau să lupt împotriva acestor critici, vreau să găsesc exemple din Spania, Franța, Germania, care vor ajuta vor, vor aduce contribuții la această dezbatere în legătură cu modul în care dorim să ne modificăm politicile și direcția în care se orientează acestea. Iată în ce direcție doresc uh, să orientez acest raport. Aștept reacțiile dumneavoastră cu interes. Comisia ITRE așteaptă cu interes acest raport, deci să vedem cum vă putea coopera cât de bine cu um, Comisia ITRE pe acest subiect. Este evident că politicile structurale, regionale și sinergiile între acestea sunt de domeniul Comisiei Regii, deci este normal ca noi să ne ocupăm de acest raport. Sper că mă veți ajuta cât de mult. Are cuvântul domnul Ian Olbricht. Vreau să subliniez faptul că atunci când comparăm nu doar obiectivele, dar și metodele, aș dori să vă amintesc că strategia de la Lisabona s-a bazat inițial pe metoda, de coordonare, metoda deschisă de coordonare, adică pe uh, scenarii naționale. Politica de coeziune se bazează pe metoda redistribuirii prin definirea unor cote pentru statele membre pe baza PIB-ului. Cercetarea, de fapt, se bazează pe redistribuirea făcută de la Bruxelles și pe criterii de excelență. Interesant să ne întrebăm ce facem cu impactul teritorial al acestor instrumente. Politica de coeziune care are legături și cu domeniul cercetării. Știm uh, mai mult sau mai puțin cum merg lucrurile și știm că există tendența um, de a transfera fonduri de la coeziune înspre cercetare. Aș dori să propun raportorului să nu analizeze doar conținutul și rezultatele, ci și aplicarea și impactul în teritoriu. Mulțumesc! Deci, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul? Putem încheia dezbaterea. Vreau să mulțumesc lui Lambert foarte mult pentru prezentare. Sper că raportul va fi cât mai bun. Poate în momentul în care voi avea o propunere de raport, putem să mm, avem un nou schimb de idei în martie. O idee bună. Cum este un raport interesant, important, pentru că vine momentul în care vom discuta prioritățile politicii de coeziune și pe viitor și astfel putem să ne arătăm care dorim să fie contribuția noastră la agenda în domeniul cercetării a Uniunii. A Uniunii. Vă mulțumesc. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, diverse. Dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vreau să vă comunic o informație. Ieri și azi, unii au vorbit despre documentul Europa 2020, pregătit în mod oficial de Comisia Europeană și disponibil pe internet pentru consultare publică. Consultarea uh, dorează până la jumătatea lunii ianuarie, dar cine dorește să reacționeze în nume individual la acest raport. Doresc să vă informez că dacă faceți acest lucru înainte de Crăciun, veți avea cu adevărat un adevărat impact asupra raportului. Dacă o faceți în ianuarie, având în vedere procedurile, s-ar putea să fie deja prea târziu, dar aș dori să vă încurajez pe toți să citiți acest raport Eh, cu obiective comune ale noastre, dar nu știm cum putem avea rezultate. Deci, astfel puteți eh, înaintea observații legate de modul în care politica regională eh, poate să ajute la aceste obiective. Și trecem acum la ultimul punct de pe ordine de zi, data și locul următoarei reuniuni, luni și marți